Pe 7 februarie ordinea de zi este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult tuturor participanților, mulțumesc colegilor, mulțumesc interpreților și noi vă mulțumim. Vă urez o